respectarea regulamentului de procedură din partea domnului Austreviciu. Să vă dau cuvântul. Mr. President, it's too noisy. Oh my God! My God! Listen. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Austrevicius, bitte colegul Austroviciu solicitare de respectare a regulamentului. Domnule președinte, nu știu dacă mă ascultă cineva. Vă rog să mă ascultați, spune domnul Austrovicius. Join me. Mr. President, colleagues, two years ago... Domnule președinte, dragi colegi, în urmă cu doi ani, în 2 aprilie 2014, Parlamentul European cu o majoritate absolută, a adoptat recomandarea pentru Consiliu pentru liberalizarea vizelor pentru oficiali ruși implicați în uh, uh, uciderea lui Serghei Magniții. În, această, în acest document am solicitat Consiliului și Comisiei să adopte măsuri pentru a uh, interzice vizele pentru 32 de uh, persoane care sunt uh, răspunzătoare de uh, moartea lui Serghei Magnitsky și care uh, o hărțuiesc în continuare pe mama lui și pe uh, soția lui, pe văduva lui. Domnule președinte, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că ieri eveniment, un eveniment a avut loc ieri uh, aici, la Parlamentul European, organizat de către unul dintre colegii noștri, un eurodeputat, uh, dintr-un grup politic extrem de respectat. Și aș dori să vă atrag atenția că la acest eveniment două persoane de pe lista Magnitsky au fost invitate, Pavel Karpov și Andrei Pavlov care uh, au putut chiar lua cuvântul la acest eveniment. Regret acest uh, eveniment uh, care a avut loc în incinta Parlamentului European. Domnule președinte, doream să vă atrag atenția asupra problemei și a integrității consecvenței deciziilor noastre. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Ostrevicius. O să examinăm această problemă. Dragi colegi, dragi colegi, o să avem o votare foarte lungă și datorită lungimii votului, astăzi uh, nu o să mai avem explicații ale voturilor, acestea vor putea fi depuse în scris. Wir kommen nun zur Abstimmung. Trecem la vot. În primul rând, uh, raportul uh, ASIS, acordul uh, între Uniunea Europeană și Georgia. Vot cu apel nominal s-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. A votat toată lumea, s-a închis votul. Cine dorește să ia cuvântul, se adoptă. Cine dorește să ia cuvântul în legătură cu respectarea regulamentului? Domnul Cavada. Nu este o solicitare de respectare a regulamentului, ci e vorba de o problemă tehnică, domnule președinte. Nu uh, auzim uh, traducerea, deci dacă cineva ne-ar putea ajuta, ar fi excelent. Mulțumesc. Wer hört die französische Dolmetschung noch schlecht? Deci nu se aude bine interpretarea în limba franceză? Se pare că s-a îmbunătățit situația foarte bine.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 Vă rog, Mulțumesc. Domnule președinte, e așa multă gălăgie în sală că nu v-am auzit că mi-ați dat cuvântul. Aș dă... E vorba de un acord vamal între Croația și Uniunea Europeană. Doresc să aduc un omagiu funcționarilor din uh, vămi care uh, fac foarte multe pentru a lupta împotriva fraudei. Sperăm că Croația va putea beneficia de acest acord cât de repede. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Iaconsari. Trecem la vot. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am alle abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem la raportul Le Breton, o cerere de uh, ridicare a imunității parlamentare a colegului nostru Piha. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la propunerea de, re- de rezoluție privind protejarea interesului copilului întreaga Uniunea Europeană. Cine stă pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Acum, o cerere privind Comitetul Economic și Social European. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Raportul Țile, Agenția pentru Căi Ferate în Uniunii Europene, există o propunere de respingere a poziției Consiliului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri. Se respinge. Deci, uh, actul legislativ este adoptat. Trecem la raportul Bilbao Barandica. Avem o propunere de respingere a poziției Consiliului. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Deci, actul legislativ, conform uh, acordului între Parlament și Consiliul, este adoptat. Trecem la raportul Kramer. O propunere de respingere a poziției Consiliului. Cine stă pentru? Împotriva abținerii. Se respinge. Și aici stabilesc că a, s-a cerut o verificare, s-a deschis votul. Am ale abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Deci, actul legislativ conform acordului între Parlament și Consiliu este adoptat. Raportul van Nieuwenhuizen, întregul text, și aici are cuvântul raportoarea, în primul rând. Doamna raportor, vă rog. Microfon, bine. Cu microfonul, vă rog. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem fi cu toții foarte mândri de Uniunea Europeană, pentru că vom fi primii din lume după acest vot care vom avea o legislație care uh, vor, uh, te vom putea proteja de importarea de uh, indici cum ar fi Libor și Nibor. Doresc să mulțumesc colegilor Case Swinburne, Niedermayer, Fernandez uh, și uh, personalul implicat. Putem fi mândri de acest act legislativ. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Van Nieuwenhuizen. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări? Se adoptă?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 se adoptă. Acum uh, propunerea de rezoluție, amendamentul 21. Pentru împotriva țineri se respinge. 49 pentru. Verificăm amendamentul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 49 pentru. Împotriva abținerii. Cred că a fost uh, respins, însă haideți să votăm pentru că au fost multe abțineri. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Textul original 66, prima parte, pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte, pentru, împotriva,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 Se respinge. 1 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 50 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Verificăm amendamentul 50. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, respins. 2 pentru, împotriva, abțineri, respins. 51 pentru, împotriva, abțineri, respins. 52 pentru, împotriva, abțineri, respins. 6 pentru, împotriva, abțineri, respins. 8. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 9. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 10. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 28 pentru. Împotriva. Abținări respins. 7 pentru. Împotriva. Abținări respins. 58 pentru. Împotriva. Abținări respins. 29 pentru. Împotriva. Abținări respins. Alineatul 243, textul original, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 53. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins 54. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul.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 Am votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 55. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 30 până la 35. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri respinse. 36 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 37 Verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 37 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 38 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 39. Este aceeași majoritate ca înainte. 39 pentru. Împotriva abțineri Cred că este mai bine să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. 41 pentru. Împotrivă. Abținări. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abținări? respins. Adineatul 344, textul original în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținări se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abținări se adoptă. 56 pentru, abținări, respins. 43 pentru, împotrivă, abținări se adoptă. 44 pentru, împotriva, abțineri, respins. 45 pentru, împotriva, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11, vot cu apel nominal. Verificăm amendamentul 46. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Amendamentul 11, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 47, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 57. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. După 397, amendamentul 12, cine este pentru? Împotriva. Abținerii. Se respinge. 48 în 3 părți, prima parte. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. A treia. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge a treia parte. Pentru. Împotriva. Abținări. Se adoptă. Alineatul 400 textul original pentru, împotrivă. Nu este clar, cred că a fost respins, însă verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 405, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 410. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 434. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 13 și 14. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Îmi cer scuze, spune domnul președinte, respinsă, desigur, 15 pentru, nu. Am spus desigur uh, pentru că făcusem o greșeală de pronunție. 15, cine este pentru? Împotriva abținerii. Respins. 16 pentru, împotriva abținerii, respins, 17 pentru, împotriva abținerii, respins, 18 în două părți. Prima parte, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinsă. A doua parte, vot cu apel nominal, s-a, nominal, s-a deschis uh, votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinsă. 19 pentru, împotriva, abțineri, respins. 20 pentru, împotriva, abțineri, respins. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Avem un uh, alt uh, raport de la Baiova, raport special al Curții de Conturi, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Îmi cer scuze, sună domnul președinte, s-a deschis din nou votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Întreaga rezoluție, vot cu pe nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Schmidt. Descărcarea de gestiune în 2014. Um, Fed 8, 9, 10, 11. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Moți- moțiunea de rezoluție, amendamentul 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 8 pentru. Împotriva abțineri respins. Alineatul 79, textul original, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1, vot cu apel nominal. Verificăm însă mai întâi amendamentul 3. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. să respinge. 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Textul original de la alineatul 100, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 7. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Textul original este caduc, rezoluția în întregimea sa, astfel modificată, vot cu apel nominal, S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Să respingem. Trecem la raportul uh, PIPER, bugetul general al Uniunii Europene, în legătură cu regulamentul de procedură, respectarea acestea, vă rog. Thank you, Chair. My... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul pentru uh, votul la alineatul 49, interzicerea uh, beneficiilor pentru eurodeputați a um, um, joburilor suplimentare. Amendamentul a sosit mult mai uh, târziu. Noi considerăm că nu putem accepta să cerem un uh, vot separat pentru un subiect atât de important uh, după termen, chiar dacă președintele Schulz și-a dat acordul. Deci, am dori să nu votăm amendamentul 49, interzicerea uh, locurilor de muncă suplimentare pentru deputați. Dacă se optează pentru procedura excepțională, atunci am avea uh, nevoie de un vot prin apel nominal și nu un vot separat. Mulțumesc. mi wird gesagt, dass der Präsident Tocmai mi se spune că președintele a decis ca uh, acest punct să fie, să fie supus votului și nu doresc să mă îndepărtez de această decizie. Cine se împotrivește unui vot nominal? Atunci așa vom face. Însă, începem cu decizia în întregimea sa. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, aliniatul 13, textul original în două părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, pentru, împotriva, abțineri se respinge. Aliniatul 14 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge a doua parte pentru, este caducă. Amendamentul 14. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 23. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. Am ale abgestimmt? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 26 în două părți, prima parte pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Nu văd ce se întâmplă în partea uh, dreaptă, deci cred că trebuie să verificăm a doua parte. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 32, textul original pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 a fost retras. Amendamentul 58, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 57 și textul original devin caduce. Alineatul 34 acum, s-a, uh, vot ca pe nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 59, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 S-a închis votul. Se adoptă. 60. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 44 și 45 sunt caduce. 15 acum. Cine stă pentru? Împotrivă. Repetăm, cine este pentru, pentru că dacă socialiștii nu votează este foarte dificil. Împotrivă, abțineri, se respinge. 31, vot cu apel, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 32 vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea,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 Se adoptă. 17 este caduc. Continuăm cu alineatul 49, textul original, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Alineatul 53, în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abținari se adoptă. După alineatul 54, amendamentul 46 pentru, împotriva, abținari se respinge. Amendamentul 47 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 47. S-a deschis votul. A votat toată lumea.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 36, amendament oral din partea domnului Piper. Vă rog, domnule Piper. Este vorba de amendamentul referitor la uh, premiul Lux. Este vorba de studiul care încă nu este disponibil de se, și spunem că regretăm faptul că nu există acest, uh, acest studiu și ștergem cuvântul deeply. În al doilea rând, rezultatele studiului privind premiul Lux ar trebui să fie puse la dispoziție dispoziția și Comisiei Cult, nu doar a Comisiei pentru Bugete. Este o propunere pe care am discutat-o cu uh, celelalte grupuri politice. Există obiecții? Văd că nu. Atunci uh, votăm acest amendament. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 22 este identic cu 49. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 72, textul original pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Um, alineatul 73, vot cu apel nominal, s-a, de- s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 75, s-a deschis votul, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 25, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 51 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Aliniatul 83, textul original în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Aliniatul 84, textul original în pe părți, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se adoptă, 85 prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotriva abțineri se respinge. Alineatul 86 după 86 amendamentul 29 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru împotriva, abțineri, se respinge amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, se respinge amendamentul 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge alineatul 99, textul original, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge 52 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abținării, Se adoptă a doua parte pentru, împotriva abținerii. Se respinge. 27. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. 4. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă 61. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge Alinatul 126, textul original, prima parte pentru. Socialiștii pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că este mai bine să verificăm, însă, um, dragi colegi, uh, va dura mai mult dacă grupurile importante nu vor vota. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 54, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 19 pentru, împotriva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 Amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Trecem acum la raportul Vistisan, bugetul general la UE, Comitetul Economic și Social European, decizia în întregimea sa, pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 1 la rezoluție pentru împotriva abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 3 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 4 pentru, împotriva, abțineri. Cred că este mai bine să verificăm pentru că au fost multe abțineri. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la raportul Macovei, bugetul General Uniunii Europene, Comitetul Regiunilor, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem la moțiunea de rezoluție, amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge amendamentul 2 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge amendamentul 3 pentru împotrivă. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotriva, abțineri. Cred că este mai bine să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 6 pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 a devenit caduc, drept urmare, rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă, trecem acum la raportul Czarnecki, bugetul general al Uniunii Europene, Serviciul European de Acțiune Externă, decizia întregimea sa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Respins. Alineatul 27, textul original, prima parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 4. Pentru, împotriva, abțineri. Se respinge amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 5. Pentru, Um, se cere verificarea amendamentului 1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru. împotrivă, abțineri, Se respinge. 6 pentru. împotrivă, abțineri, să respingă Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raportul Cernescu, Ombudsmanul European, decizia în întregimea sa, cine stă pentru, împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție acum, amendamentul 1 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri. Presupun că a fost adoptat, însă haideți să verificăm mai bine amendamentul 2. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri. Cred că și acest amendament trebuie verificat, s-ar putea să fie aceeași majoritate. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins în mod clar. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Alineatul 22, vot cu apel nominal pentru textul original, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, S-a închis votul. Se adoptă raportul Macovei acum bugetul Autorității Europene pentru Protecția, decizia întregimea sa pentru împotriva țineri se adoptă, rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum mai multe rapoarte ale colegului nostru Von. În primul rând, performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor, amendamentul 2, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, amendamentul 1, pentru, verificăm amendament, repetăm votul la amendamentul 2, cine stă pentru, nu, cer scuze, spune domnul președinte, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 1, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Din nou, raportul VON, oficiul organismului autorităților europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, decizia întregimea sa pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă al, a, raport VON, Centrul de Traduceri pentru Organismul Uniunii Europene, decizia întregimea sa, pentru împotrivă abțineri se adoptă, moțiunea de rezoluție întregimea sa. Vot că pe nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă raportul VON din nou Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale. Decizia pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă raport VON, acum Colegiul European de Poliție, decizia pentru împotriva abțineri. Se adoptă moțiunea de rezoluție, vot ca pe nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă raport VON, Agenția Europeană de Siguranță Aviației, decizie pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raport VON, Biroul European de Sprijin pentru Azil, decizia pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Moțiunea pentru o rezoluție, vot ca apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Raport VON din nou, autoritatea Bancară Europeană, decizia pentru, împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția în regimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă raport VON din nou, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, decizia în întregimea sa pentru împotriva abțineri. Se adoptă rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Raport VON din nou, Agenția Europeană pentru Produsele Chimice, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă din nou raport VON, Agenția Europeană de Mediu, decizia întregimea sa pentru împotriva țineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă din nou raportul VON, Agenția Europeană pentru Controlul Pescuitului, decizie întregimea sa pentru împotriva țineri se adoptă. Alineatul 23, textul original, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, rezoluție întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum raportul VON, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, decizie pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Doriți să verificăm decizia întregimea sa? Foarte bine, s-a deschis votul. Poate am fost prea rapid. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3 acum pentru. Împotriva, abțineri, să respinge. Aliniatul 8, textul original, trei părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se respinge, a doua parte pentru. Îmi cer scuză, se adoptă prima parte, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge, a treia parte pentru, împotriva. Presupun că a fost respinsă, însă verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea.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 A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. Alineatul 11, textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se respinge. Alineatul 13, textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se respinge, amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri să respinge. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri să respinge. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Un alt raport VON, Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, decizia pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă din nou un raport uh, VON, Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, decizie în primul rând pentru împotriva abțineri se adoptă, moțiunea de rezoluție în întregimea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alt raport VON, Institutul European de Inovare și Tehnologie, decizia întregimea sa pentru împotriva abținării. Se adoptă rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Din nou raport VON, Agenția Europeană pentru Medicamente, decizie pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluție întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Îmi cer scuze, alineatul 20 pentru. Alineatul 20 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Din nou raport VON, Observatorul European pentru Droguri și Toxicomania. Decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Un alt raport VON acum, Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă din nou un raport VON, Agenția Uniunii Europene pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor, decizia întregimea sa pentru împotriva obțineri se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Un alt raport VON, Agenția Europeană a Căilor Ferate, decizie întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Urmează acum Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe. Decizia pentru, împotriva, abțineri se adoptă moțiunea întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Fundația Europeană de Formare, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă, moțiunea întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Urmează acum Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție. Decizia pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție întregimea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. Urmează acum Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate la locul de muncă. Decizie pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție întregimea sa pentru Vot cu apel nominal s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Urmează acum Agenția de Aprovizionare a Euratom, decizie pentru împotrivă, abțineri se adoptă, moțiunea de rezoluție în întregimea sa Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum Fundația Europeană pentru Bunătățirea Condițiilor de Viață și Muncă. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție întregimea sa. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum Eurojust, decizia întregimea sa pentru, împotriva abțineri se adoptă, moțiunea întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă, urmează acum Europol, decizia întregimea sa pentru, împotriva abțineri se adoptă, moțiunea de rezoluție întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum uh, Agenția pentru Drepturile Fundamentale Uniunii Europene. Decizia pentru, împotriva, țineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 a devenit caduc, drept urmare, acum rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Penultimul raport VON, Frontex. Decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă și ultimul raport VON, agenția GNSS, decizia pentru împotriva abținării se adoptă. Moțiunea de întregimea a vot cu pe nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă Încă nu am terminat uh, deciziile bugetare. Trecem acum la câteva rapoarte din partea domnului Marinescu. Și începem cu întreprinderea comună Artemis, decizia de amânare a încărcării descărcării pentru împotriva abține se adoptă. Vot cu apel nominal pe marginea moțiunii întregimea sa. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. Trecem acum la întreprinderea comună Clean Sky. Decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Moțiunea de rezoluție întregimea sa avut cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum întreprinderea comună Excel. Decizia întregimea sa avut cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă rezoluția întregimea sa, din nou vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă, urmează acum întreprinderea comună ENIAC, Decizia privind amânarea descărcării de gestiune pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Urmează acum întreprinderea comună pilă de combustie și hidrogen. Decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă întreprinderea comună referitoare la inițiativa privind medicamente inovatoare, decizia întregimea sa pentru împotriva abțineri se adoptă, rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. Urmează acum întreprinderea comună pentru ITER și pentru dezvoltarea energiei de fuziune. Decizia privind amânarea acordării descărcării. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă în ceea ce privește moțiunea de rezoluție, alineatul 3, textul original în două părți. Prima parte pentru, împotriva, ține. Se adoptă a doua parte pentru,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 Aliniatul 9, textul original în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 în trei părți, prima parte pentru, împotriva abțineri. Presupun că a fost uh, adoptată. Însă se cere să verificăm. Uh, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge a doua parte. Pentru, împotriva, abținări. Se adoptă. Verificăm și a doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă a treia parte pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 54 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 59, textul original pentru, împotriva abțineri se adoptă. După 41, amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri să respingă. Amendamentul 2 pentru, împotriva, abțineri să respingă. Amendamentul 3 pentru, împotriva, abțineri să respingă. Amendamentul 4 pentru, împotriva, abțineri să respingă. Amendamentul 5 în două părți. Prima parte pentru, împotriva, abțineri. Se cere să verificăm prima parte printr-un vot electronic. Oricum am fi verificat, a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă a doua parte pentru împotriva abțineri. Cred că a fost adoptat cu aceeași majoritate însă verificăm din nou, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Cosind rentule, textul original în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri, se respinge. A doua parte este caducă. Rezoluția întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la propunerea de, re- de rezoluție atacurile împotriva spitalelor și a școlilor ca încălcări ale dreptului internațional. Avem un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 se respinge. Amendamentul 3, vot cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă rezoluția întregimea sa pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Trecem acum la raportul Ferrara, accesul public la documente în anii 2014-2015. Amendamentul 7 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 8 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru. Verificăm prima parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 9, două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 10 în două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 14, textul original, prima parte pentru, împotriva, abțineri se, ado- se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se respinge. Alineatul 15, prima parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Alineatul 24 pentru, Dori să verificăm a doua parte de la alineatul 15. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 24 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineatul 25, prima parte pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotriva abținare. se adoptă. Alineatul 27, vot cu apel nominal. Alineatul 27, amendamentul 1, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Alineatul 29 în două părți, prima parte pentru, împotriva abținere se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Verificăm a doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Nu văzusem uh, cum, cum vota lumea.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 împotriva, abțineri, se respinge. Rezoluția în întregimea sa. Nu. Haideți să verificăm uh, a doua parte de la aliniatul 42. S-a deschis votul. S-a, s-a închis uh, votul. Se adoptă. Rezoluția în întregimea sa, vot cu apel nominal, s-a deschis votul.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 S-a, a votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A patra parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 11, două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. Aliniatul 12, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 13, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Alineatul 14 pentru.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 19 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 22 pentru, în trei părți. Toate cu apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. A doua parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. A treia parte. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 23. Textul original pentru, împotrivă, abțineri, respins. 24. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25, vot prin apel, apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. 32, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 33, în două părți, prima parte, cine e pentru, abțineri, se adoptă, a doua parte, prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 34 pentru, împotrivă. Vă rog încă o dată ridicați mâna. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35 pentru, împotrivă. Abțineri. E respins. 40 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 în două părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. 60 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 61 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. 64 în două părți, prima parte pentru, împotrivă, foarte multe uh, abțineri, deci o verificăm. Prima parte la 64 s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte. Pentru, împotrivă, abțineri, cu aceeași majoritate se adoptă. 65 pentru, împotrivă, Mie mi se pare că există aceeași majoritate, se adoptă 66 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 68 pentru, Verificăm 66, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Totuși, uh, au fost, uh, păreau că sunt 160 de abțineri. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, considerentul E, trei părți. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins, a treia parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul I, verificăm a treia parte la considerentul E, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Considerentul U, prime, uh, prima parte pentru împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotrivă abțineri se respinge, a treia parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Considerentul K pentru împotrivă abțineri e respins. Considerentul O în două părți, prima parte cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă, a doua parte pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul R pentru. Verificăm a doua parte la considerentul O, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Considerentul R pentru, împotrivă, Două grupuri se abțin, deci uh, verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul V pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul Y pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Considerentul Z, Z în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. E respinsă. Considerentul AE, două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. E respinsă. Considerentul AG pentru, verificăm a doua parte la considerent votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respinsă. Considerentul AG pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul AH pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul AI pentru, împotrivă, abțineri, e respins. Considerentul AK pentru, împotrivă, abțineri, respins. Considerentul AM, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, a doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Considerentul verificăm AM, a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, respinsă. Considerentul AO, în două părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. E respinsă. Considerentul AX pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Considerentul BA pentru, împotrivă, abțineri. E respins. Considerentul BD, uh, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul BE pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă considerentul BF pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă considerentul BL în două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri. E respinsă. Considerentul BM pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Acum rezoluția, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum ajungem la ultimul raport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 Votul se adoptă. A patra parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A cincea parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă cu aceeași majoritate. A șasea parte pentru, împotrivă, abțineri, la fel se adoptă. 25 prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dus, verificăm 22, a doua parte, cine uh, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 25. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 27 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 în două părți. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 42, două părți, prima parte, verificăm, 39, s-a deschis votul. Deci încă o dată votăm 39. S-a închis votul. Se adoptă. 42, două părți, prima parte, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Verificăm 42, partea a doua s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, e respinsă. 49, două părți, prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, în două părți, prima parte împotrivă, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, e respinsă. Verificăm 55 a doua parte, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, e respinsă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. 67, două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, considerentul D în două părți, prima parte cine pentru, împotrivă, se adoptă, a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, considerentul I, două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, considerentul T, pentru, în două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă a doua parte pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Dragi colegi, dragi colegi, înainte să trecem la votul final, Astăzi uh, a fost uh, un uh, vot vot puțin cam complicat. Îmi pare rău dacă câteodată m-am înșelat, deci vă rog acordați-mi înțelegere și acum trecem la votul final. Vot prin apel nominal. Vă rog să introduceți cartelele în console. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Das Protokoll dieser Sitzung Procesul verbal al acestei reuniuni va fi prezentat la începutul viitorii, viitoarei reuniuni pentru a fi uh, adoptat. Dacă nu există uh, obiecții, atunci acesta va fi, uh, vom adopta toate textele votate astăzi. Sesiunea plenară a Parlamentului European este întreruptă. Drum bun